Dear colleague, please sit down. We have to Dragi colegi, vă rog să ocupați loc, fiindcă trebuie să ne începem lucrările. Nu avem foarte mult timp la dispoziție azi și avem pe ordinea de zi chestiuni foarte importante. Nu putem începe astăzi reuniunea noastră fără a stabili o legătură foarte clară între câteva evenimente politice ce au avut loc la nivel internațional. Comunitatea energetică trece printr-o vreme extrem de importantă acum. Lucrurile se schimbă rapid și odată cu această schimbare rapidă apare și un impact asupra vieții, noștri, asupra vieții noastre. După cum știți, în Japonia a avut loc un dezastru nuclear. Și din acest motiv, o serie de guverne europene, numindu-le aici pe uh, cele din Germania și Italia, au ajuns să-și regândească politica uh, energetică. Acum trebuie regândit mixul energetic european. Este foarte clar că lucrurile se vor schimba. Câteva state europene sunt de părere că gazele naturale și alte resurse vor trebui reanalizate pe viitor. De asemenea, acum în unele state are loc o tranziție spre democrație. Din 2001 încoace, vedem că există o serie de evenimente care se desfășoară în Africa de Nord și în Orientul apropiat. Și aceste lucruri înseamnă că trebuie să regândim furnizarea de energie pe piețele energetice. Trebuie să ne diversificăm resursele. De aceea, împreună cu colegul meu, domnul Royal, președintele Comisiei ITRE, am decis să organizăm această audiere publică cu actori importanți uh, de pe piața energetică. De aceea acum avem această reuniune mixtă a comisiilor noastre. Ambele comisii în anii trecuți au lucrat pe dosare energetice foarte intens. you. În activitatea noastră am ținut cont de relațiile comerciale care există între statele europene și acele țări care ne furnizează energie. ENI este a șasea companie petrolieră din lume, a treia când vine vorba despre vânzarea de gaze naturale în Europa și este primul operator din Africa. În anii 50 sau din 50 încoace, aceasta este o companie care a dezvoltat relații comerciale cu principalele state producătoare de energie din Africa de Nord. Menționăm aici Libia, Tunisia, Egipt, Maroco, Qatar, Iran, Yemen, Irak și alte state. Domnul Scaroni, care este uh, director executiv al ENI, va face o prezentare a activității acestei companii. Înainte însă de a-i da cuvântul, aș dori să fac câteva remarci. Aș dori ca dumneavoastră cei din sală să ascultați cum anume a, a, cum a ajuns această companie să activeze în Africa și cum anume face față evenimentelor de acolo. Domnule Scarune, ați putea să ne spuneți care sunt implicațiile a ceea ce se întâmplă acum în Africa și ce putem face noi, cum putem veni noi în sprijinul dumneavoastră, astfel încât aceste evenimente să vină în beneficiul securității furnizării. Dau acum cuvântul domnului Royal și apoi uh, domnului Scaroni. Domnule Albertini, domnilor și domnilor, o prima observație. Nu funcționează traducerea în limba germană. Nu știu ce ce s-a întâmplat, dar nu există traducere în limba germană. Poate că poate interveni cineva în acest sens. Aș dori să urez bun venit tuturor. Domnul Albertini a făcut deja trimitere la faptul că am decis ca tratarea acestui subiect să fie făcută într-o reuniune mixtă a comisiilor noastre și nu separat, astfel încât cele două comisii să abordeze subiectul <clears throat> împreună. Este o chestiune foarte importantă în ceea ce privește uh, securitatea energetică pe plan intern, dar și pe plan internațional. Este important ca în, la acest capitol să lucrăm împreună. De aceea, um, comisiile noastre au invitat niște experți extrem de interesanți astăzi. Am reușit să găsim parteneri de discuție la cel mai înalt nivel astăzi aici. Mă bucură faptul că putem să începem astăzi cu domnul Scaroni, director executiv al ENI, domnia sa, având în spate o carieră extraordinară uh, în ceea ce privește mm, sectorul energetic și de aceea pentru noi este un partener de discuție foarte interesant. Am impresia că în ultimul timp este foarte important să privim uh, subiectul din punctul de vedere al politicii externe și al politicii energetice. Ar trebui să analizăm în tihnă lucrurile, să ascultăm ce se întâmplă în sectorul energetic pentru că abia apoi să luăm decizii, să nu ne pripim. Mă îngrijorează faptul că în multe domenii politice în care este implicată comisia noastră, adesea ne confruntăm cu pericolul de a lua decizii pripite, influențați fiind de intensitatea momentelor. Mă bucură faptul că sunt aici mulți colegi, dar o spun că este păcat că unii colegi nu profită de această ocazie să fie alături de noi pentru a obține informații autentice. Am intervenit suficient, nu cred că trebuie să intrăm în detalii în ceea ce privește activitatea comisiei noastre, ci suntem aici pentru a asculta pe experți. De aceea dau imediat cuvântul domnului Paolo Scaroni, urându-i încă o dată bun venit la Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru faptul că ne dedicați acest timp pentru a discuta cu noi, pentru a ne prezenta informații extrem de importante. Bun venit și aveți cuvântul. Buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor. Aș vrea să mulțumesc uh, președinților celor două comisii pentru invitația făcută de a participa azi la reuniunea dumneavoastră comună. Există foarte multă incertitudine pe piețele noastre, în lumea noastră și de aceea vreau să vă prezint cum gestionează ENI situația din Africa de Nord. Suntem primul producător în Egipt, Libia, Algeria și Tunisia. Poziția noastră, așadar, în Africa de Nord este una foarte importantă. De asemenea, vreau să vă ofer o interpretare a, din punctul nostru de vedere a crizei prin care trecem și să vă fac uh, câteva, uh, uh, să vă prezint câteva scenarii de aprovizionare cu gaze naturale în Africa de Nord. În Africa de Nord există o serie de evenimente extrem de dramatice care s-au succedat, care se mai pot succeda și care afectează securitatea energetică, uh, în special țările uh, uh, care au deschidere la Marea Mediterană sunt afectate. În Algeria și în Egipt există un efect uh, uh, direct al acestei crize asupra Europei, având în vedere că uh, aceste țări produc, își produc, produc o mare parte din necesarul propriu. Dinspre Algeria spre Italia se face un export considerabil care trece prin Tunisia în, 40, în ianuarie am constatat o reducere de 40% a fluxului de gaze. Acum situația a revenit la normal. Și situația ne arată că inclusiv o instabilitate în Indonezia poate avea repercusiuni asupra situației din Algeria. Prin canazul, canalul Suez uh, trec azi 10% din gazul natural lichefiat. Uh, însă situația din uh, zona canalului Suez nu este încă liniștită. În 5 februarie în 5 februarie a avut loc un, um, o explozie într-o stație de pompare a gazelor Uh, prin care au fost întrerupt fluxul către Siria. Uh, reparațiile au durat 5 săptămâni. La sfârșitul lunii aprilie a fost uh, constatată o nouă explozie care a întrerupt fluxul de gaze. Din cauza bombardamentelor au apărut și probleme de ordin juridic cu uh, instanțele uh, în, în relație cu instanțele uh, egiptene de fapt, uh, problema juridică era că gazul era vândut către Israel la un preț sub cel al pieței. Uh, Egiptul, Algeria și Tunisia uh, au, s-au democratizat fără prea mari evenimente dramatice, însă situația din Libia este mult mai dramatică și nu sunt deloc încrezător în ce privește uh, evoluția de aici. Libia uh, furnizează peste uh, un sfert din țițeiul crud care este consumat în Italia și de aceea impactul este sever. Totuși, cred că atât uh, sub raport calitativ cât și cantitativ putem substitui uh, petrolul brut uh, libian prin furnizări de la alți producători. OPEC a fost dispusă să intervină astfel încât rafineriile să nu fie în șomaj tehnic situația se prezintă puțin a diferit la, pe frontul gazelor naturale. În februarie eh, a fost opată eh, furnizarea prin Green Stream 10 miliarde de metri cub de gaze, eh, o parte considerabilă a consumului de gaze naturale din Italia. În Italia se consumă circa 90 de miliarde metri cubi de gaze naturale, cam tot la fel de mult ca și în Regatul Unit. Eh, sigur că încercăm să compensăm lipsa de gaze naturale din Libia eh, utilizând alte infrastructuri, de exemplu, prin contracte take-ok de la alți eh, furnizori cu care putem acoperi consumul de vârf prezent. Italia în ultimii ani și-a diversificat importurile de uh, țiței și gaze naturale. Uh, în ultimii 10 ani, sub raportul securității energetice, a crescut capacitatea de import a Italiei cu 50 de miliarde de metri cubi, deci cu circa jumătate din necesarul total. Uh, au, avem acces la uh, gaze din uh, uh, Algeria, Libia, Rusia uh, și din alte țări. Um, deci, uh, practic, putem uh, consuma inclusiv gaz care provine din Qatar la origine în această situație noi ne codificăm uh, uh, la statutul N-1, deci N uh, fiind numărul surselor. N-2 ar fi un stadiu deja critic în care o închiderea unei, unei surse de furnizare Uh, ar uh, destabiliza sistemul. Deci dacă uh, în situația N-2 Libia și-ar închide furnizările și-ar lichida furnizările, atunci, atunci am avea o mare problemă. De, tocmai de aceea sperăm că și în Rusia și Ucraina situația va rămâne una stabilă. Sigur că tot acest scenariu are un impact foarte puternic asupra situației energetice din Italia, și situația se aplică și la nivel european, când ne gândim cum putem să ne securizăm aprovizionarea cu gaze naturale. Pentru Italia este important că trebuie odată să existe o infrastructură uh, ameliorată și trebuie să existe uh, contracte pe termen lung mai multe. Uh, tocmai uh, despre aceste contracte take or pay s-au vorbit foarte mult în Uh, ultimii ani. Uh, pentru că până nu de mult piața era previzibilă, fiecare an piața creștea cu 2-3% la consum, uh, prețurile au fost calculate pe termen lung și cuplate pe, cuplate pe contracte take or pay pe durată îndelungată. De cealaltă parte a Atlanticului, statele Unite au început să importe mari uh, cantități de gaze pentru că produceau tot mai puțin. Între 2000 și 2008 uh, au fost uh, prezentate 47 de uh, uh, programe de restructurare, reconstrucția unor terminale. Uh, Acum, uh, situația s-a schimbat în ultimii ani pentru că uh, gazul de șist s-a adăugat gazelor uh, naturale clasice exploatate și de aceea nu a fost, n-a mai fost nevoie de livrări suplimentare de gaz natural lichefiat către Statele Unite. Asta însemna că stațiile de lichefiere n-au mai fost exploatate la maxim în Africa au fost construite astfel de stații de lichefiere pentru a uh, ambala, să zic așa, gaz natural din Congo. Acest uh, uh, gaz a ajuns uh, așadar în piața europeană și pe piața din uh, China. Apoi, în contextul crizei din 2009, piața s-a comprimat cu 6%, și acest lucru a determinat o scădere a volumului de gaze cu 30 de miliarde de metri cubi. Este cam uh, consumul uh, combinat al Republicii Cehe, Austriei și Poloniei împreună. Deci, uh, practic, avem o, o ofertă în plus, excedentară, Uh, de gaze naturale uh, lichefiate și asta a făcut ca prețul la export al gazelor naturale să scadă. Azi prețul este cam la jumătate din nivelul inițial prevăzut în contractele take or pay. În 2010, uh, modificările au devenit foarte dramatice. Țițeiul crud de tip Brent Uh, a fost livrat la 90 de dolari, uh, barilul câtă vreme gazul a fost livrat la 25 de dolari. Acest lucru a dezechilibrat situația și a făcut ca toate contractele uh, pe durată lungă care fusese încheiate înainte vreme să trebuiască re, con, renegociate. Și acum noile contracte Uh, ne permit să uh, trecem peste impactul uh, crizei, inclusiv crizei de furnizare dinspre Libia. Dar în ultimii, ultimele luni iar s-a modificat situația, Europa a ieșit în criză sau începe să iasă, începe să consume mai mult, are nevoie de mai multe gaze. Dar și chinezii mizează tot mai mult pe gaz. Uh, într-un studiu recent uh, s-a uh, calculat, s-a estimat că până în 2035 China ar putea deveni o piață care ar putea fi echivalentă cu piața europeană totală la un nivel de circa 600 de miliarde de metri cub. Um, să nu uităm de accidentul de la Fukushima. Uh, prin uh, utilizarea mai redusă a energiei atomonucleare, crește consumul de gaze naturale. Uh, Japonia are 24 de terminale de reclasificare și poate folosi gaze naturale. Și Germania s-a decis să renunțe la energia atomelectrică și de aceea consumă acum tot mai mult gaz natural lichefiat. Uh, mai trebuie să ținem cont și de impactul luptei împotriva emisiilor de uh, carbon, care uh, favorizează gazele naturale. În ce privește gazul de șist, există unele rezerve considerabile din rațiuni ecologice. Franța a interzis exploatarea acestei forme de gaz, iar un alt stat membru a re a refuzat să emită o autorizație de exploatare în acest uh, sens recent. Însă, este foarte clar, aceia care au crezut în 2008 că, va apărea o, că vom avea gaz la prețuri reduse, s au înșelat. Uh, avem nevoie de gaz pentru viitor, pentru a ne securiza uh, sectorul energetic și cred că gazele Uh, pot fi securizate prin uh, contracte pe termen lung. Astfel, atât producătorii cât și consumatorii ar fi acoperiți pe o perioadă mai lungă și ar putea să facă mai bine față uh, competiției cu alte regiuni. Dacă mă gândesc, de exemplu, la Gazprom, toată lumea îi face curte lui Gazprom, în special chinezii, indienii, alți parteneri asiatici, toți încearcă să obțină de la Gazprom Uh, contracte de furnizare. Spre norocul nostru avem contracte de lungă durată încheiate cu această eh, companie care ne asigură totuși o certitudine în ce privește furnizarea de gaze. În ce privește infrastructura, eh, aici sunt necesare multe investiții. Avem nevoie de investitori care sunt dispuși să riște și pentru că riscurile totuși nu sunt foarte mari, uh, cred că este posibilă uh, planificarea unor investiții pe termen lung. Dar și pentru aceste investiții este nevoie de contracte pe perioade mai îndelungate, pentru că și producătorii uh, trebuie să uh, se poată asigura că există furnizori și transportatori suficienți, cu capacități suficiente pe perioada de referință. Deci este nevoie și de infrastructură de transport. Trebuie să ne asigurăm atunci când construim o uh, conductă de gaz că acea conductă va putea fi umplută cu gaz. Este de fapt un scenariu foarte simplu. Cred că pot să spun liniștit că am făcut multe și facem în continuare multe pentru a diversifica uh, aprovizionarea de energetică uh, uh, spre Europa, însă uh, evenimentele din Tunisia, uh, criza dintre Ucraina și Rusia, alte uh, griji uh, care apar uh, în țările de tranzit ne învață că situația nu este ușoară. Deci acest risc de tranzit ar putea fi uh, redus prin uh, conductele Nord Stream și South Stream, uh, prin care gazul rusesc ar putea fi adus direct către Europa, în nord prin Germania, în, prin sud pe relația Bulgaria. Sau am putea exploata și surse care nu aparțin, sau infrastructuri care nu aparțin Uniunii Europene. Uh, noi avem uh, suficientă influență pentru a pentru a ne impune uh, propriul punct de vedere în ce privește interconectarea. Nu trebuie să întrebăm pe nimeni, pentru că la nivel in, eh, intern prin așa numitul mecanismul de reverse flow, de flux invers, putem să luăm gazul acolo unde este în surplus și să-l transportăm acolo unde este uh, un necesar crescut. Este un element, dacă vreți, al pieței interne funcționale. Interconectarea rețelelor și infrastructurilor ar face posibilă uh, și creșterea capacităților de stocare mai lipsesc câteva elemente de interconectare internă și de aceea reclasificarea încă nu este suficient de bună. În multe locuri suntem în continuare dependenți, în primul rând, de livrările din Rusia. Deci interconectarea rețelelor de transport este cea mai mare problemă. Dacă am putea să ne chipuim o Europa uh, interconectată 100%, dacă ar fi așa ceva posibil, atunci cred că uh, cererea anuală ar putea fi uh, acoperită și fără gazul rusesc. Să nu uităm că în prezent uh, uh, Rusia este cel mai important furnizor de gaze pentru noi. Poate a fost o afirmație provocatoare acum, dar asta este până la urmă obiectivul nostru, nu-i așa? Deci să avem, uh, momentan avem 27 de piețe de gaze, dar fiecare dintre aceste 27 este vulnerabilă, este expusă. Dacă am avea o singură piață, atunci am fi mult mai sigur în ce privește aprovizionarea energetică. Mulțumesc! la... Vă felicit pentru precizia cu care ați intervenit astăzi și vă felicit și pentru faptul că ați reușit să fiți extrem de concis în prezentarea dumneavoastră. Nu aș dori să irosesc timpul cu comentariile mele. Aș dori totuși să, adres, să vă adresez o întrebare. Întrebare care parțial a fost uh, explicată în răspunsul noastră. Trecem printr-o criză a energiei nucleare din cauza evenimentelor pe care le-ați prezentat și dumneavoastră. Am avut dezastrul de la Cernobâl și Uh, după dezastrele de la Cernobâl nu s-a reușit ieșirea din energia atomică, dar acum se dorește acest lucru. Germania a anunțat-o, nu știu ce va face Italia. Ați spus că se mizează acum pe mai puțin energie atomică, pe mai mult gaz. Este fezabil, este credibil, date fiind punctele critice pe care și dumneavoastră le-ați prezentat astăzi. Și dacă da, dacă este posibil, atunci cum reușim să conciliem această ipoteză cu obiectivul de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Pentru că există emisii uh, și în cazul gazului, mai puțin decât în cazul țițeiului, dar oricum problema nu este soluționată. Uh, deschidem acum dezbaterea, v-aș ruga să nu interveniți mai mult de 3 minute. Domnul Sartori are cuvântul. Grazie, președinte. Grazie per... Doamna Sartori, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea deosebită, domnule Scaroni. Mm, o voi încerca să mă concentrez asupra întrebărilor și nu asupra observațiilor pe care le-am de făcut asupra prezentării. A fost o prezentare extrem de interesantă. Uh, Și este interesant să observăm cum, se, cum evoluează piața europeană și piața globală și ce rol putem să ne asumăm noi aici. Prin prisma noului scenariu al pieței gazului și prin prisma noului cadru de reglementare care oferă cel de-al treilea pachet energetic, trebuie să discutăm despre proiectul interconectării. Este vorba despre interconectarea companiilor energetice. Mai este fezabil acest lucru? Pentru că este un subiect care ne preocupă pe noi toți. În al doilea rând, discutăm despre cel de-al treilea pachet de liberalizare. Pentru o companie precum ENI, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă favorizarea investițiilor sau nu? Mulțumesc, doamna Sartori, spune președintele. Domnul Arlachi are cuvântul. Vă rog să nu depășiți trei minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur spuselor domnului Arbetin și să-l felicit pe vorbitor, fiindcă ne-a oferit o schemă foarte completă a pieței energetice. Ne-a oferit o imagine de ansamblu extrem de frumoasă asupra problematicii furnizării de energie, securității energetice și așa mai departe, lucruri care sunt foarte importante pentru noi cei de aici. Două observații sunt primordiale și pe marginea acestora doresc să adresez întrebări. Se pare că există o contradicție pe undeva, fiindcă pe de o parte avem interconectarea pe care o vizăm și cu care am putea să obținem o mai mare autonomie, o mai bună diversificare a surselor de energie. Astfel, am reușit să abordăm Uh, am reușit să privim chestiunea conductelor de gaz ca fiind mai puțin urgentă. Discutăm aici despre South Stream și Nabucco. Două proiecte extrem de importante. Însă poate că privim problema din unghiul greșit. Poate că avem nevoie de ambele probleme pentru a avea securitate energetică și diversificare a uh, resurselor. De cealaltă parte, dacă mărim interconectarea, atunci vom uh, pune în echilibru ambele subiecte. La interconectare avem mai multă siguranță. Dar poate că din soluțiile menționate anterior ar fi suficientă numai una. Și acesta este un punct decisiv fiindcă astfel am putea formula o perspectivă pe termen lung. Din introducerea dumneavoastră am conchis că trebuie să avem uh, o îmbunătățire a securității stabilității energetice pe termen mediu și lung. Asta mai ales dată fiind constelația pe piețele internaționale și dată fiind zona, perioada de uh, tranziție de la uh, energie atomică la energie alternativă. Mulțumesc, domnule Arlachi. Președintele spune că timpul de intervenție trebuie să fie redus acum la două minute pentru ca toată lumea să poată interveni. Are cuvântul domnul Turmes. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de noi, domnule Scaroni. Ați spus că avem nevoie de o piață europeană, piață energetică europeană uh, mai unificată cu flux invers preponderent. Dar trebuie să depășim și obstacolul politic pus de piața din Franța, unde există mult prea puține interconectări. Și există aici o problemă pentru care noi, verzii, am uh, militat în Parlamentul European și am constatat un oarecare progres. Pentru că dacă analizăm directiva securității aprovizionării cu gaze, atunci vedem că multe probleme sunt soluționate prin aceasta. Doresc să atrag atenția asupra faptului că există persoane care spun uh, că, de, că ieșirea, că renunțarea la energie atomică va atrage după sine o creștere a cererii de gaze. Acesta este un uh, scenariu care nu trebuie neapărat luat în calcul. Sigur că în următorii 10-15 ani cererea de gaz va crește, însă punctul culminant la nivel european va fi atins în felul următor. Gazul este consumat cu preponderență în domeniul clădirilor și aprovizionarea acestora cu energie. Și odată ce furnizarea cu energie va fi uh, făcută, atunci creșterea nu va uh, lua amploare. În ceea ce privește dependența de Rusia, ați menționat-o, ați spus că este problematică și atunci vă întreb, de ce sprijiniți uh, sau Stream și nu Nabucco? Fiindcă cea mai mare problemă este cea a independenței față de Rusia. Și independența față de Rusia va fi garantată de Nabucco. Aici, dumneavoastră, vă aflați în contradicție în momentul în care spuneți că vreți independență față de Rusia, dar sprijiniți totodată sau Stream. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, v-aș ruga să respectați timpul alocat. Altfel, riscăm să nu poată interveni toată lumea. Domnul Provera, prim vicepreședinte al Comisiei AFET. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Scaroni, pentru prezentarea excelentă care a atins o serie de puncte extrem de importante, poate nu toate, dar a fost oricum o prezentare exhaustivă. Nu mă voi uh, referi la rezultatul referendumului în ceea ce privește energia atomică din Italia. Un referendum care se referă la opțiunile pe care le vom avea pe viitor, indiferent de ceea ce se întâmplă cu sectorul energetic. Aș vrea să aflu care este opinia domnului Scaroni cu privire la acesta. Acum însă trec la subiect. Uh, situația din Libia este într-o nebuloasă în ceea ce privește polit- termenii politici și militari. Aș vrea însă să privim Libia nu din această perspectivă, ci din perspectiva unei rezerve energetice. <coughs> După ce situația din Libia se va fi schimbat, atunci este foarte clar că uh, această țară va juca un rol extrem de important pentru noi toți, în special pentru Italia. Ce ne puteți spune despre acest subiect? În al doilea rând, S-a spus că renunțarea la energia atomică va atrage cu sine o creștere a consumului de gaze naturale și alte, sur, alte resurse. Ați putea însă să ne spuneți cât, uh, cum este estimat a fi succesul acestor alternative, dată fiind situația economică pe care o avem la ora actuală. Cum putem să garantăm bunăstarea cetățenilor noștri în continuare? Mulțumesc, domnule Provera, spune președintele. Are cuvântul acum domnul De Angelis două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am apreciat foarte mult intervenția domnului Scaroni. Ne-a oferit o prezentare precisă și comprehensivă. Voi trece acum direct la subiect. Am două întrebări. Nu vreau să irosim timpul prea mult. Încep prin a spune că eu privesc lucrurile într-o manieră diferită. Eu cred că în Italia am fost norocoși prin faptul că nu am apelat la energia nucleară. Spun acest lucru și prin lumina a evenimentelor recente în acest sector. Și mă întreb, oare nu ar trebui să fim mai curajoși să nu dăm dovadă de mai multă convingere în, când vine vorba de investiția în uh, energie alternative și energii regenerabile. Și acum a doua întrebare. Domnule Scaroni, în opinia dumneavoastră, persistă riscul unei uh, dependențe excesive față de Rusia? Uh, mai, multă, uh, mai mult gaz, mai puțin energie nucleară, în opinia mea, sporește dependența față de Rusia. Și eu cred că acest risc este cât se poate de real, mai ales dacă vrem să avem o piață liberă. Cum anume vom reuși să depășim problema dependenței față de Rusia? Mulțumesc, domnule De Angelis. Domnul uh, Giorgio, de Giorgio, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Se poartă acum o discuție amplă în ceea ce privește depozitarea țițeiului în zona Mediteranei. Ciprul și Israelul sunt uh, aici uh, state direct vizate de a avea astfel de depozite. Vreau să știu cum anume sunt estimate aceste depozite de terțele părți și ce evoluții au loc acolo, ce se poate observa. Și aș dori să știu dacă Uniunea Europeană nu ar putea să reușească să-și concentreze o parte a resurselor energetice în aceste depozite. Mulțumesc! Urmează doamna Riera Madurel pentru două minute. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori și eu să mulțumesc invitatului nostru, mulțumesc însă și raportorilor noștri de pe aceste dosare. După cum a spus președintele, de fiecare dată când există subiecte care vizează uh, două comisii, atunci este foarte clar că aceste subiecte sunt strâns legate de domeniul energetic. Sunt de acord cu ceea ce au uh, spus uh, colegii mei în ceea ce privește energia nucleară și uh, siguranța energetică. Întrebările au fost foarte pertinente. Dar aș avea și eu câteva întrebări. Domnule președinte, vin cu o propunere. O propunere care îi uh, vizează pe invitații noștri Înainte de a-mi adresa întrebarea, aș dori să fac un comentariu în ceea ce vește activitatea, activitatea noastră aici. Energia a devenit un element de integrare pentru multe regiuni. Acesta a fost punctul de plecare pentru evoluția socială și economică a Uniunii Europene. Poate că aceeași integrare, aceeași securitate și stabilitate vizează acum uh, direct și ceea ce se întâmplă la sud de Mediterana, pentru că este zona din imediata noastră vecinătate. Însă vedem că la sud, în sudul Mediteranei situația este acum periclitată din cauza instabilității din Africa. Și se pune întrebarea, ce putem noi să facem aici? Președintele, îmi cer scuze, trebuie să vă finalizați uh, intervenția, fiindcă v-ați depășit cu 50% timpul alocat deja. Domnul Sikerski, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre securitatea aprovizionării cu energie. Astăzi au fost menționate contractele pe termen lung și investițiile Uh, Gazprom în Nord Stream și South Stream. Iată cum stau lucrurile din uh, perspectiva statului meu. Avem uh, o mare diferențiere, însă în Europa Centrală și Europa de Est, cu toții depindem de Gazprom. Aceste state sunt parte a Uniunii Europene și cu toate acestea nu au acces la, nici la South Stream, nici la Nord Stream. În plus, există contracte pe termen lung încheiate deja cu Gazprom. Lipsește așadar uh, competitivitatea în acest sector. Problema este că aceste state nu primesc uh, deloc sprijin și pe lângă toate acestea, Nord Stream și South Stream vor fi excluse din cel de-al treilea pachet al liberalizării energetice. Se pune întrebarea cum anume putem să securizăm aprovizionarea cu energie în Europa Centrală și de Est. Ar trebui să facem tot posibilul pentru ca Gazprom să nu mai dețină funcția de monopol în estul Europei și să existe acolo o diferențiere mult mai mare din punct de vedere energetic. Mulțumesc, domnule Sikierski. Urmează acum doamna Kolarska-Bobinska. Mulțumesc! Contractele pe termen lung oferă securitate în special marilor întreprinderi, fiindcă acestea depind de aceste contracte pe termen lung. Nu știu dacă aceste contracte însă sunt foarte bune și pentru consumatori. Am avut o discuție în ceea ce privește contractul pe termen lung cu Gazprom în uh, ultimul timp. Pentru că vedeți că, se, că apar schimbări, se descoperă noi resurse, precum gazul de șist. Și atunci contractele pe termen lung ne îngreunează situația de a ne diversifica uh, procesele și prețurile. Ați spus, în al doilea rând, că diversificarea uh, înseamnă Nord Stream și South Stream, dar uh, pentru mine nu înseamnă acest lucru, fiindcă avem mai mult sau mai puțin aceeași sursă. Este vorba despre gazul rusesc. Nu ați menționat Nabucco. Nabucco ar aduce cu sine diversificarea. Ieri, în International Herald Tribune, a apărut un articol pe prima pagină care spunea că South Stream este un proiect extrem de scump care nu dorește decât să submineze proiectul Nabucco. Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră cu privire la acest articol. Și în al treilea rând, vreau să vă cer opinia. Ce credeți că poate să facă Parlamentul și Comisia, cum anume putem să soluționăm problemele uh, insecurității. Uh, pentru că am văzut ce se întâmplă în Africa de Nord, uh, reprezintă, uh, instabilitatea politică reprezintă acum un pericol pentru Italia, spre exemplu. Același lucru este valabil și pentru furnizorul nostru din Rusia. În curând, uh, vom uh, analiza dimensiunea externă a aprovizionării cu energie și vom lua în considerare și alte state. Și, nu în ultimul rând, vă cer opinia cu legătură la ideea președintelui Buzek de a achiziționa gazul la comun. Mulțumesc, doamnă Colarska. Are cuvântul doamna Țavela, două minute. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și domnului Scaroni pentru prezentarea sa. Semestrul viitor va fi cel al luptei conductelor de, da, de gaze, se pare. Azerbaijanul a declarat săptămâna trecută că va alege o conductă de gaze naturale. Uh, e vorba de cea la care facem uh, vor, despre care cea facem, despre care facem vorbire. Dumneavoastră, ce părere aveți? Fiindcă vedem ce se întâmplă la Azerbaijan în uh, Azerbaijan. Până la urmă, nu va reuși să furnizeze gaze nimănui. În ceea ce privește coridorul sud, am o întrebare. Ce părere aveți despre rolul Emiratelor Arabe, Qatarului, Bahreinului, în ceea ce privește furnizarea de gaze naturale prin coridorul sud. Sunteți de părere că aceasta poate să fie o rezolvare și în ceea ce privește Iranul, fiindcă s-ar putea revoluționa harta energetică în această zonă și în Europa. Mulțumesc! următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Scaroni, pentru prezentarea dumneavoastră. Poate că nu am înțeles eu bine, dar cred că vă referați mai devreme la surse de gaze neconvenționale. Shell Gas a schimbat situația furnizării de gaze enorm în SUA. Ce părere aveți de aceste surse de gaze naturale? Uh, pentru, mă scuzați, pentru șisturi bituminoase, potențialul este enorm în uh, Polonia. Sunt de acord că South Stream uh, este doar un exercițiu, un principiu, fiindcă nu îl avem încă, nu avem nici Nord Stream, nici Nabucco. Dar ce părere aveți de schimbările politice care au loc la ora actuală și care ar putea continua în sudul Mediteranei? cum uh, ar putea să afecteze situația noastră această instabilitate. Mulțumesc. Domnul Ransdor, două minute. Presidente, grație, a relatore Scaroni. Uh, o una, una domanda molto corta. Che... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și oratorului. Ce rol joacă China în proiectul energetic în Africa de Nord. Mulțumesc că am reușit uh, să economisim niște timp așa. Domnul Mețanos, două minute. Mulțumesc și eu domnului Scaroni pentru prezentarea lui prețioasă și mulțumesc uh, pentru faptul că și uh, dumnealui dorește pentru țara sa să limiteze uh, dependența de gazul natural. Țara mea, Slovacia, depinde 100% de gazul natural, de aceea și noi ne-am mai exprimat în principiu în favoarea proiectului Nabucco, dar se pare că viitorul acestui proiect este destul de sumbru Uh, am uh, primit cu uh, sentimente mixte în țara mea referendumul asupra energiei atomoelectrice în Italia. De aceea vreau să întreb pe domnul Scarone, nu ca președinte al ENI, ci, ci ca expert în domeniul energiei, cum vedeți viitorul energetic în Europa și pe lângă pe lângă energiile fosile de până acum cunoscute, clasice, cum credeți că vom reuși să integrăm și noile forme de energie alternativă, mai verzi, mai ecologice? Dacă credeți că uh, putem, fără energia atomică, să rămânem competitivi față de noile tehnologii, în special, în special cele provenind dinspre Asia. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Ransdorf, e conclude Mulțumesc! Doamna Țicău, două minute. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, vreau să subliniez importanta legătură dintre Marea Neagră și Marea Mediterană și să subliniez rolul Mării Negre, având în vedere importanța geostrategică a sa și proximitatea cu Marea Caspică, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Deci Marea Neagră împreună cu Marea Mediterană au un important rol în ceea ce privește securitatea energetică a Uniunii Europene. Uh, proiecte de importanță europeană precum gazoductul Nabucco, dar și alte proiecte precum gazoductul Transadriatic, conducta petrolieră paneuropeană, PEOP, interconexiunea Turcia-Grecia-Italia, interconexiunea Azerbaijan-Georgia-România, uh, proiectul AGRI, sunt extrem de importante pentru securitatea energetică a Uniunii Europene. Am și două întrebări punctuale. Uh, proiectul Desertec, cum, are el, cum va asigura el necesarul de energie pentru um, Africa de Nord și a doua întrebare se referă la utilizarea mecanismelor Clean Development uh, Mechanism care au fost aprobate prin pachetul energie schimbări climatice și pe care, din păcate, statele membre nu le-au utilizat uh, pentru uh, statele din Africa de Nord. Mulțumesc! Bine, ehm, abbiamo un caso particolare perché anche il Dottor Vinoa, che è uno dei nostri speaker. Eh, Vă mulțumesc. Domnul Vinoa, unul dintre vorbitorii noștri de mai târziu, ar dori să adreseze o întrebare, chiar dacă nu face parte din comisiile noastre, o să-i permitem să adreseze o întrebare. Uh, mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc, domnule Scaroni, pentru această prezentare foarte interesantă. Ați vorbit despre contractele pe termen lung. Dumneavoastră, după dumneavoastră, care este marja de flexibilitate pe care o aveți pentru a îmbunătăți sistemul? Este vorba despre faptul că indexarea reprezintă o problemă pentru produsele petroliere. Uh, Care este viitorul acestor contracte? Ar trebui să fie reduse ca durată, să fie indexate anual? Ce părere aveți? Vă mulțumesc pentru concizie. S-au adresat multe întrebări și uh, știu foarte bine că puteți să fiți succint, domnule, așa că vă dau la dispoziție un sfert de oră. Mulțumesc, o să încerc să răspund tuturor întrebărilor care au fost adresate. Una dintre chestiunile ridicate și care a apărut și în Herald Tribune este, este vorba de South Stream versus Nabucco. South Stream transportă gazele rusești prin Ucraina uh, în uh, Europa, astfel încât se uh, iar Nabucco traversează Azerbaijan uh, și din, uh, aduce gaze din Azerbaijan, uh, Turkmenistan și Irak în Europa. Nu sunt concurenți. Noi nu facem parte din Nabucco, suntem cel mai mare constructor de conducte din lume, dar niciodată nu am văzut o conductă cu investiții foarte mari care să nu aibă ca partener o, un producător de gaz. Nabucco este o asociere a consumatorilor de gaz. După noi, acest proiect nu este solid și viabil, dar asta este interpretarea noastră ca companie. Niciodată în nu s-a construit o conductă de gaze naturale unde nu au fost parteneri consumatori și producători, dar nu există nicio incompatibilitate între South Stream și Nabucco. Și sturile bituminoase în Europa. Noi suntem compania uh, cea mai implicată, avem și sturi bituminoase în America, avem patru licențe în Polonia, avem niște licențe și în uh, Ucraina, uh, și dorim să avem mai multe, fiindcă considerăm că aceste două țări sunt foarte promi- promițătoare în ceea ce privește șisturile bituminoase. Deocamdată nu am găsit nimic, sperăm să găsim, dar nu s-a întâmplat deocamdată. Uh, activăm uh, și în China, Tunisia și în alte țări din Africa în ceea ce privește șisturile bituminoase. Democrația în Africa de Nord. Tranzițiile sunt întotdeauna grele am uh, dorit, bineînțeles, să avem aceiași interlocutori pentru totdeauna, dar uh, realitatea asta altfel. Aceasta este o perioadă mai dificilă și preferăm să avem ca interlocutori democrații decât dictaturi, bineînțeles, dar uh, odată ce se va finaliza um, această tranziție complicată, așteptăm cu nerăbdare să comunicăm pe canale democratice cu Africa de Nord. Regenerabilele și uh, gazele naturale. Și eu cred că uh, epoca de aur, de aur a gazelor naturale va mai dura cam 15 ani, după care uh, sursele regenerabile vor fi dezvoltate în așa măsură încât să înlocuiască petrolul și gaze naturale, de ce nu? Dar dacă analizăm situația astăzi cu tehnologiile pe care le avem la dispoziție, atunci ramificația care apare este că tehnologiile sunt foarte costisitoare panourile fotovoltaice sunt de șase ori mai scumpe decât tehnologiile tradiționale iar uh, consumatorii intră în joc aici. Regenerabilele sunt uh, disponibile când spun ei că sunt disponibile, nu când vezi dumneavoastră. ce este vorba și despre stocarea uh, depozitarea energiei regenerabile și nu am rezolvat încă această problemă. Bineînțeles, cu toții știm că viitorul nostru este în mâna energiilor regenerabile, dar trebuie să investim mult mai mult în cercetare și dezvoltare, în noi tehnologii, înainte de a putea spune că am ajuns acolo. Dacă analizăm situația astăzi, ne dăm seama că uh, nu putem răspunde uh, consumului actual folosind regenerabilele. S-a vorbit uh, despre bazinul levantin. Este vorba de zăcăminte de gaz între Liban, Cipru și... Acestea nu sunt încă depozitate. E vorba despre rezerve maritime, iar uh, speranțele noastre se, îndre- se îndreaptă în uh, acest sens. Se folosesc uh, zăcămintele din Israel, se, se produc 20 de milioane de mm, echivalent baril de petrol pe zi și aceste zăcăminte este, sunt maritime, cum am spus, dar reprezintă o descoperire foarte importantă. S-a vorbit și despre Qatar. Qatarul uh, este cel mai mare producător de gaz lichefiat din lume și uh, ne aprovizionează uh, piețele noastre cu gaz lichefiat la terminalele noastre și noi importăm gaz din Qatar și avem uh, o rezervă care aparține și Iranului și Qatarului. Iranul face obiectul uh, unor sancțiuni, sancțiuni bineînțeles, și astfel nu își pot folosi uh, partea care le revine din aceste rezerve. Dar odată ce se vor soluționa problemele cu Iranul și sper că acest lucru se va întâmpla cât mai curând cu putință, atunci vom mai avea o nouă sursă de aprovizionare. S-a vorbit despre uh, Rusia, faptul că Slovacia este aprovizionată 100% de Rusia. Iată de ce am vorbit despre interconectivitate la nivel european. Ar trebui să organizăm lucrurile astfel încât Slovacia să fie aprovizionată de Rusia, dar în același timp să fie interconectată, astfel încât în, cazul, în caz de criză ar putea să primească gaze de la Spania sau Italia. Dacă Slovacia ar fi intercon- interconectată cu restul Europei, atunci dacă Ucraina și Rusia s-ar mai certa și s-ar închide robinetul, atunci Slovacia nu ar rămâne pe din afară. Dacă ar exista interconectare, am putea să aprovizionăm Slovacia de la alte țări europene, dar dacă nu există această infrastructură de interconectare, atunci nu se poate face acest lucru. Nu putem transporta fizic gazul dintr-o țară într-altă și dacă uh, apare o criză, atunci asta e. Acum un an și jumătate, Slovenia și Bulgaria au fost lăsate în frig în miezul iernii bolnavii uh, dârdâiau de frig în spitale și nu aveam cum să le furnizăm gaze, chiar dacă noi, restul Europei, aveam suficiente rezerve, dar nu aveam infrastructura de transport. Nu puteam să le transportăm aceste rezerve de gaze naturale. Eu încerc să vă conving de următorul lucru, și anume că avem nevoie de uh, o unitate europeană uh, pentru gaze naturale care să fie răspunzătoare de interconectarea la nivel european. Asta se întâmplă și în SUA. Gazele sunt transportate uh, liber de la un stat la altul și, ex- și există o piață fizică competitivă uh, pusă pe picioare, iar acest uh, lucru rezolvă problemele securității transportului. Am putea să facem același lucru și la nivel european. În ceea ce privește contractele pe termen lung acum, aceste contracte take or pay, uh, le avem și noi, le are și uh, Gaz de France și E.ON și așa mai departe, cu um, Norvegia, Rusia, Algeria, Libia, vorba de furnizorii tradiționali de gaz. E bine, există o diferență între uh, prețurile petrolului și prețurile pe piețele spot, iar aceste contracte sunt renegociate și se pot renegocia aceste contracte în în mai multe feluri. Fie păstrăm sistemul care face legătura cu țițeiul și, și reducem atunci nivelul pentru a putea uh, concura cu piața spot sau facem o conectare a prețul, prețurilor la piața lichidă. Și aici uh, este vorba despre Eh, piața unde în Marea Britanie, pe London Stock Exchange, se, sunt tranzacționate cantități foarte mari zilnic. Deci avem o idee foarte clară în ceea ce privește evoluția prețurilor. Deci eh, furniz, eh, toate aceste, toată furnizarea să fie legată de această piață liquid și vom avea un punct de referință. China și Africa de Nord. China nu este prezentă în Africa de Nord. Sunt prezenți chinezii în, în Africa subsahariană, dar nu în Africa de Nord, dar nu și în Africa de Nord. Cred, iată că am, operit, am acoperit majoritatea întrebărilor. A, mă scuzați, în ceea ce privește Libia. Ex- dacă există, dacă China este prezentă în Libia, nu, nu în mod semnificativ oricum nu, este pre, nu și-a făcut simțită prezența încă în Africa de Nord, China. Și cred că așa v-am uh, răspuns tuturor întrebărilor. Sper că uh, nu am uitat vreo întrebare. Doamna Savelas, Vorbeam de posibilitatea unei eh, interconectări a conductelor după această decizie a Azerbaijanului de a furniza doar către o singură conductă. Da. Am, am vorbit despre Azerbaijan și de gazul Azer. Azerbaijanul este furnizorul desemnat pentru Nabucco. Nabucco va fi demarat atunci când gazul Azer va fi pus la dispoziție într-un uh, anumit uh, volum, într-o anumită ordine de mărime. Nu știu dacă participanții la proiectul Nabucco poate să-și permite să, uh, să semneze un contract de 10-12 miliarde de euro cu un singur furnizor. Ce se întâmplă dacă se construiește conducta și, și gazul nu va fi furnizat? Cred că, cred că ar fi o o pierdere foarte mare și, și nu, nu știu ce șanse ar fi pentru a aduce în instanță uh, uh furnizarul desemnat pentru nefurnizarea cantității respective de gaz. Dacă mai sunt alte intervenții, uh, cer scuze, dar uh, am pus o întrebare, m-ar fi interesat uh, părerea noastră este privind uh, referendumul uh, din Italia în legătură cu energia uh, atomoelectrică, nu neapărat ca președinte al unui concern energetic, ci ca expert în domeniul energiei. E, italienii au o relație dificilă cu energia atomoelectrică și asta de ani de zile. Eh, au eh, însă mari rezerve și față de eh, noile autostrăzi, noile linii și interconexiuni feroviare, noile tehnologii de arderea deșeurilor. Deci, cred că este o reacție populară mai vehementă decât în alte țări față de unele trenduri noi. Cred că Uh, acest uh, referendum deocamdată îngroapă uh, energia atomoelectrică pe următorul, următorii 10 ani. Um, nu știu dacă ați urmărit faptul că tocmai țara în care a avut loc catastrofa de la Fukushima este țara care ieri, prin ședința de guvern, s-a dec- a decis să continue să opereze cele peste 50 de centrale Uh, atomoelectrice. Um, deci noi, noi suntem o țară în care, care n-am uh, intrat, să zicem, pe această piață și deja suntem împotriva ei, pe când uh, alții, iată, continuă. Deci să știți că pe mine tema aceasta nu mă atinge și nu face parte din, din misiunea mea. Nu, nu am niciun fel de, de legătură cu această temă. Însă, Uh, o chestiune care fascinează pe toată lumea care participă la piața uh, energetică. Uh, se, se vorbește despre emisiile respectiv reducerea lor, respectiv producerea de energie fără emisii. Asta este un vis, este o utopie. Să nu credeți că energia, energia atomoelectrică nu produce emisii se consideră că există uh, un avantaj în energia atomoelectrică pentru că emisiile acolo ar fi mai mici, dar uh, atâta tot. Mulțumesc, uh, domnule Scaroni, președintele Consiliului de Administrație al firmei ENI. Vă mulțumim pentru răspunsurile succinte, cuprinzătoare în același timp, pe care ni le-ați oferit. Eh, întrebările au reprezentat foarte bine preocupările noastre și răspunsurile au fost eh, pe măsura întrebărilor. E foarte. Eh, s-a pus problema unei agenții care să coordoneze interconectarea rețelelor de transport de gaze. Acum am plăcerea să predau cuvântul și președinția acestei ședințe colegului Royal fă tu cum vrei, vină pe locul meu și continuăm după aceea. Ja, meine Damen und Herren, wir können dann... Doamnelor și domnilor, putem continua, cred, îndată ce oaspeții noștri și președintele se întrerupe. Bun, deci invităm uh, oratorii noștri unul câte unul. Am onoarea să-l salut pe domnul uh, Francesco de la Flor. Uh, dumnealui este Regulation Manager la ENA Gas, cu o prezentare uh, similară uh, cu cea de dinainte. Nu știu dacă s-au rezolvat problemele tehnice ale prezentării. Se pare că nu. A, ah, ba da. Vă salut, uh, stimate domn, mă bucur că sunt aici în mijlocul nostru. Iată, ni se oferă un al doilea punct de vedere asupra temei care ne preocupă și fără alte cuvinte de prisos, vă dau cuvântul. Eh, muchas gracias. Eh, buenos días, señor. Domnule președinte, vă mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Bună ziua, doamnelor și domnilor participanți. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația lansată pe această temă de mare actualitate în care vorbim despre pachetul de infrastructură, nu-i așa, și de noul cadru de uh, asigurarea uh, aprovizionării energetice. Tema mea vizează capacitatea și potențialul de interconectare în Uniunea Europeană. Eu uh, reprezint aici punctul de vedere al securității aprovizionării. Contextul social trebuie avut în vedere, pentru că contextul social în partea de sud a Mării Mediteranene s-a schimbat foarte mult și acest lucru are un impact asupra aprovizionării și siguranței aprovizionării. Vă prezint punctul de eh, vedere din eh, prisma exemplului iberic, eh, care este ilustrativ. Câteva cuvinte despre Enagaz. Este operatorul cel mai important de infrastructură de gaze în Spania și în peninsula iberică. Avem circa 10.000 de kilometri de rețea de transport. În partea de sud a Mării Mediteranene avem mai multe instalații și, și uh, investițiile noastre se Uh, axează în special pe uh, aprovizionarea uh, supraterană, subterană cu gaze, transport și infrastructură. Deci lucrăm pe piața reglementată, suntem extrem de reglementați, însă în același timp suntem o companie independentă cotată la bursa de la Madrid. 75% din uh, acționarii noștri sunt, uh, provin de pe piațe, piețele libere din uh, OCDE, restul 25% reprezintă autorități locale, regionale care participă și ele. Consiliul de administrație este unul independent, cu membri independenți invitați și de aceea putem spune, cred, că Enagaz este o companie care a trecut deja printr-o procedură foarte importantă de, de scrutin. Noi credem că acest lucru și explică marile investiții și succesul acestei companii. Acum, în legătură cu tema care vă preocupă și ne preocupă astăzi. Vreau să reiterez argumentele uh, antevorbitorului meu din ultima parte a intervenției sale. În 2009, la începutul anului, am trecut printr-o uh, criză importantă. Și uh, vă prezint această hartă realizată de Comisia Europeană, care arată principalele focare de, uh, de dependență de uh, gaz. Interpretările pot fi diferite, dar știm că pentru anumite state ale, membre ale Uniunii Europene impactul uh, crizei a fost fatal, ca să zic așa. În țările marcate cu roșu au existat probleme mari în aprovizionarea cu gaze naturale dar vedeți că criza nu a avut niciun fel de impact asupra Spaniei, Portugaliei. Uh, însă peninsula iberică nu a putut face nimic pentru a ușura situația țărilor roșii din această situație. Deci gazul care prin, dinspre Africa de Nord uh, a trecut în Spania, pe peninsula iberică, uh, gazul pe care l-am importat din alte locații extraeuropene, nu l-am putut transporta dincolo de Pirenei din cauza unei lipse de infrastructură de transport. ne-am fi făcut mare plăcere să ajutăm celelalte uh, uh, piețe. Însă instalațiile de flux de transport sunt astfel concepute încât fluxul este doar unidirecțional. Uh, o problemă este că unele țări sunt eh, evident pur consumatoare. Și de, tocmai de aceea eh, am început încă de pe peninsula iberică să eh, realizăm interconectări astfel încât să asigurăm un flux bidirecțional. La începutul anului 2009, de exemplu, am avut o legătură, o conductă de gaz cu Algeria, cu Marocul, am, am avut o, uh, o conductă Maghreb, dinspre Maghreb pentru Europa și au fost uh, diferite proiecte pentru mai multe, mai, mai, mai mulți ani. Uh, am avut proiecte de lichefiere de gaze pentru a putea importa gaze și din alte părți ale lumii. Însă, nu practic nu aveam niciun fel de capacitate pentru a transporta gazele la, spre nord, dincolo de Pirenei. De câteva săptămâni avem o conductă care leagă Algeria direct de Spania. Această capacitate ar putea fi extinsă dacă s-ar adăuga niște elemente de infrastructură. Conducta Maghreb-Europa ar putea să uh, aprovizioneze Europa cu gaze. Există așadar o rută de intrare spre Europa, care nu este doar o sursă de aprovizionare pentru peninsula iberică. Însă, realizarea infrastructurii este un proces de durată pentru că și în această, în această procedură lungă, partea obținerea autorizațiilor necesare este cea mai îndelungă perioadă. Însă putem spune de, că deja interconectarea nu mai este zero, este mai bună decât zero. Avem un contract de aprovizionare pe o perioadă de patru ani, prin care ne asigurăm că extindem capacitățile de interconectare dincolo de Pirenei. S-au stabilit anumite cote procentuale, dar după Uh, realizarea uh, unei, unei inițiative regionale în 2005, uh, lucrurile au început să se contureze, însă a fost nevoie și de cooptarea și de implicarea Franței. Cu, împreună cu Franța, în cadrul unui dialog structurat, am încercat să trecem peste aceste obstacole tehnice, uh, Uh, statele membre, Comisia Europeană, autoritățile de reglementare au încercat într-o manieră transparentă să rezolve situația și eu cred că vom putea uh, să uh, depășim aceste obstacole. S-a investit de ambele părți ale frontierei și asta înseamnă că până în 2012 putem crește în mod semnificativ capacitatea de transport. Iar în 2015 Uh, practic poimâine am putea să spunem, capacitatea va mai fi crescută odată. Uh, uh, au existat și unele neajunsuri de partea franceză, din păcate n-am obținut din partea Franței investițiile, volumul de investiții suficient pentru a putea face un transport nu numai către nord, ci și către est dinspre Pirenei. Aici uh, obstacolele au fost de ordin comercial în primul rând. Um, asta în situația în care climatul investițional nu a fost tocmai unul propice. Uh, eu cred uh, că investițiile trebuie făcute pe durată lungă, într-adevăr, și Franța a cerut o, o perioadă de investiții de 10 eh, ani. Indiferent cum calculăm aceste perioade, este foarte important să recunoaștem că infrastructura eh, despre care vă vorbesc este extrem de importantă pentru securitatea aprovizionării cu gaze în Europa. Putem eh, realiza un echilibru foarte bun și putem să uh, facem un pas înainte în ce privește uh, independența uh, de, în ce prive, aprovizionării. Iată exemple de detalii ale infrastructurii preconizate pentru creșterea interconectivității. Dacă putem să ne interconectăm, dacă putem să interconectăm piențele noastre, atunci nu vorbim doar de dimensiunea transfrontalieră a unui proiect, ci vorbim de mulți pași concreți, de multe investiții de o parte și de altă parte a frontierei, care fac posibil fluxul bidirecțional și interco- interconectarea într-o rețea europeană. Există diferite Eh, aspecte calitative în ce privește investiția în infrastructură. Eh, proiectul Eran eh, din Franța, marcat sus în dreapta pe diagrama noastră, este un proiect de conducte 200 de kilometri, costuri estimate pe partea franceză 500 de milioane de euro. Uh, de partea MidCat uh, s-a decis cofinanțarea uh, proiectului. În prealabil acestei investiții, acestei decizii a fost consultată și piața și actorii de pe piață pentru a vedea cât de importantă este pentru piața franceză interconectarea cu rețeaua de infrastructură spaniolă. Această consultare urma să fie un imbold în plus pentru realizarea și extinderea infrastructurii în, atât în Franța cât și în Spania. Probabil că autoritățile europene de reglementare vor uh, oferi Franței un uh, ajutor semnificativ pentru interconectarea între uh, Franța și Spania și interconectarea Franței prin intermediul Spaniei cu Africa de Nord. În estul Pireneilor, acest lucru ar putea ar facilita extinderea și altor proiecte. trebuie să construim și să extindem acest coridor uh, iberic, cum este deja uh, numit um, uh, coridorul de transport între Franța și Spania. ENSOC, care este Uniunea Europeană a Furnizorilor și Consumatorilor, a arătat că până în 2015 trebuie adoptat un proiect de dezvoltare uh, pe cel puțin 10 ani, care să se bazeze pe o analiză exhaustivă a nevoilor piețelor din Europa. La ENSOC uh, participă experți din domeniul uh, sectorului energetic din toate statele membre care au studiat diferitele scenarii de aprovizionare cu uh, energie a Europei. Se constată că dacă proiectele uh, fizate în, prezentate în uh, documentul de față vor fi realizate, se va putea ajunge în situația de a uh, securiza aproape întru totul aprovizionarea cu energie, astfel încât gazul din Africa de Nord să poată ajungă până în Europa de Est și gazul rusesc să poată ajunge până în peninsula iberică. Așadar, uh, această interconectare ar ajuta, uh, uh, ne-ar ajuta sub raportul securizării aprovizionării, dar și sub raportul diversificării surselor de energie și extinderii capacităților de energie alternative. Un prim pas în acest sens este însă interconectarea dintre piețele franceză și spaniolă. Trebuie să construim astfel infrastructura, dar trebuie, infrastructura, dar trebuie să și adaptăm legislația și cadrul de reglementare actual. Încă o dată vă prezint o hartă realizată inițial de Comisia Europeană. Un, acest document pe care vă prezint a fost publicat uh, doar de câteva zile. Uh, este o viziune strategică de tip top-down realizată de uh, comisie, în timp ce uh, ENSOC va, pre, uh, va prezenta o, o abordare de jos în sus, bottom-up. În această viziune strategică a comisiei uh, se reia ideea de interconectare între Franța și Spania, uh, Uh, s-au identificat și niște trasee posibile, uh, un lucru foarte important, uh, pentru că astfel s-ar putea exploata mult mai bine potențialul de aprovizionare dinspre Africa de Nord. Este important să avem uh, această alternativă pentru că ea va produce echilibru în aprovizionarea cu uh, energie. iată, iată care sunt fluxurile eh, care sunt cele mai importante pentru noi eh, în Spania. Coridorul eh, iberic, prin aceste surse și resurse, poate să ofere mai multă certitudine și siguranță. Mă gândesc și la posibilitatea de a exploata mai bine capacitățile stațiilor de lichefiere. Domnul Ascaruni spunea că în anumite țări există evoluții negative în ultimii ani, noi n-am suferit de pe urma acestea. Peninsula iberică, dacă n-ar exista interconectare, ar fi nu doar o peninsulă, ci o adevărată insulă energetică, pentru că ar avea o conectare la o sursă unică. Tocmai de aceea ne-am văzut uh, forțați să dezvoltăm infrastructura uh, creată acum 30-40 de ani și să uh, devenim astfel mai flexibili pentru a putea dispune de gaze din diferite state ale lumii. Și tocmai de aceea am elaborat contracte de furnizare cu multe state. Peninsula Iberică face parte din acele Uh, regiuni ale lumei în care uh, diversificarea este cea mai mare. Nu întotdeauna a existat această diversificare. În anii 60-70, care nici nu mai apar în aceste statistici, primeam doar gaz din Algeria și Libia și nici atunci nu am ajuns la un impas în ce privește furnizarea. Tocmai de aceea cred că uh, putem spune că există o bun, bonitate la acești furnizori. Eh, Spania a fost de altfel singurul client eh, beneficiar al eh, Libiei. Cele trei state nord-africane împreună realizează 40% din aprovizionarea Spaniei, deci participă cu o mare, cu o cotă importantă la activitățile noastre. Iar evoluția din ultimele luni nu a avut, nu a afectat această aprovizionare nici măcar în cazul uh, Libiei impactul nu a fost uh, semnificativ. Sigur, asta nu înseamnă că n-ar trebui să fim pregătiți pentru a face față unor probleme potențial și mai mari. În ce privește încrederea pe care o putem avea în furnizor, în ce privește bonitatea lor, este posibil ca în clubul exportatorilor uh, să intre uh, mai mulți producători decât uh, până acum. Tocmai de aceea a fost, s-a, propus ca începând din 2010, când se preconizează o liniștire a pieței, să se analizeze împreună cu Comisia motivele crizei apărute anterior și uh, împreună cu comisia, uh, studiul pe care l-am realizat a fost publicat uh, pe site-ul GLE. Studiul arată că s-ar fi putut compensa efectele crizei dacă ar fi existat o interconectare completă între statele Uniunii Europene. Dacă ar exista o astfel de interconectare, atunci cu toți am profitat de pe urma ei într-o situație de criză. putem spune în rezumat că un sistem complet interconectat uh, nu duce doar la o diversificare a surselor, uh, ci uh, este, permite și un mecanism de solidaritate în caz de criză. Care este acum situația în domeniul energiilor regenerabile? Dacă vrei să extinzi infrastructura uh, de gaze, trebuie să vezi și care este rolul energiilor regenerabile, pentru că și acestea trebuie uh, să se uh, contureze. Și vă prezint aceste două diagrame care vizează situația, reflectă situația din Spania. Iată care este consumul zilnic în Spania Uh, vedeți că în 9 noiembrie 2010, uh, o zi cu foarte mult uh, vânt, am produs foarte mult curent din surse eoliene, acoperind practic aproape jumătate din necesarul de consum. În 2009-27 august Eh, abia sufla vântul în Spania, deci foarte puține turbine au fost în mișcare și de aceea a fost eh, necesară introducerea în rețea eh, a unei cantități mari de energie obținute prin arderea gazului natural. Însă există posibilitatea interconectării uh, uh, energiei produse din uh, gaz și respectiv din energie eoliană uh, și, și acest tip de interconectare asigură o mai bună acoperire a uh, necesarului de consum, în special la orele de vârf. costurile totale nu sunt atât de mari uh, dacă, dacă ne găsim la investițiile pentru diversificare, nu sunt, uh, sufici, nu sunt tot, mai, tot atât de mari cât să afecteze consumatorul. Însă, uh, la nivel de consumator, nu se pot ține prețurile dacă nu se diversifică sursele. Ce vreau să spun cu asta? Când interconectăm rețelele noastre de energie, trebuie să le interconectăm astfel încât să existe interconectare și între diferitele forme de energie. Trebuie să existe o interconectată totală, de la nord la sud, de la est la vest, eh, energie eloileană, energie eh, din surse fosile. Cred că potențialul care există încă nu este folosit la eh, adevărata sa valoare. Eu cred că și am convingerea că interconectarea peninsulei iberice cu restul Europei va crește competitivitatea noastră, dar va crește și uh, aportul energiilor regenerabile în mixul energetic. Coridorul iberic este un foarte bun exemplu, însă pentru asta este nevoie de impulsuri politice și de o sensibilizare a factorilor politici uh, decidenți. Costurile uh, dezvoltării acestor, acestui coridor, acestui tip de coridor, cu siguranță că sunt mai reduse decât uh, costurile pentru realizarea altor coridoare de asigurare cu energie uh, care sunt în discuție. Nu vreau să le subestimez pe acestea din urmă, însă costurile de extindere a unor și de interconectare a unor rețele existente nu sunt tocmai semnificative. Trebuie să ne gândim că ne aflăm într-o situație de dependență și că trebuie să ne diversificăm sursele. În domeniul energetic trebuie să uh, cooperăm uh, și de o parte și de cealaltă a Mării Mediteranene și trebuie împreună să uh, realizăm o o, o cultură a, a, a interconectării. Noi, cei care ne aflăm în sudul Europei, dar la nordul Mării Mediteranene, cunoaștem foarte bine aceste realități de acolo. Suntem cotați la bursă, suntem în contact cu toți partenerii globali și, evident, dacă aveți întrebări, cu plăcere vă stau la dispoziție. Mulțumesc deocamdată, mă opresc aici. Vă mulțumim, domnule de la Flor. Suntem puțin presați de timp acum, iată care este propunerea mea, să intervină și comisia. Este mai de bun simț să facem asta acum. Fără a face o pauză, vom avea o trecere directă domnul, la intervenția domnului Vinoa pentru a avea pachetul complet de informații. Domnia sa ne va prezenta ceea ce se întâmplă la comisie, astfel încât noi, cei din sală, să discutăm pe marginea ambelor subiecte mai apoi și să adresăm întrebări în consecință. Domnule Vinoa, uh, vă urăm bun venit, dumneavoastră veniți mai des la noi la comisie. Aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru organizarea acestei audieri. Este salutar faptul că se poartă astfel de dezbateri. Voi încerca să arăt cum anume Parlamentul European a contribuit la securitatea energetică a Uniunii Europene, mai ales după criza din ianuarie 2009. Există un consens larg între toți actorii vizați în ceea ce privește nevoia înregistrată la ora actuală. Este foarte clar că trebuie să facem față realității care arată în felul următor. Depindem foarte mult de import energetic, fie că este vorba despre uh, petrol sau gaz. Și această nevoie va crește, dat, dată fiind producția domestică în creștere. Dar fiind producția domestică în scădere, mă scuzați. Așadar, dacă analizăm sursele din import, vom vedea că Rusia este primul furnizor de energie, atât în ceea ce privește țițeiul, cât și gazele naturale. Și trebuie să acceptăm situația. Veți vedea că avem mai multă diversificare la gaz decât la țiței. Consider că trebuie să analizăm îndeaproape această situație. Vestea bună în ceea ce privește gazele naturale este aceea că avem trei mari furnizori, Rusia o treime din importuri, Uh, care reprezintă 23-25% din uh, consum, consum. Norvegia este foarte importantă și este importantă și pentru că practic este parte a Europei, parte din uh, spațiul economic european, este membru al familiei noastre și este și parte a pieței interne. Așadar, Norvegia nu ar trebui să fie privit ca un furnizor extern toate acestea, Norvegia este destul de independentă în modul în care își tratează resursele. Și apoi avem Algeria, cel de-al treilea furnizor, ceea ce înseamnă că zona Mediteranei este foarte importantă pentru furnizarea de energie. De energie deci tot ceea ce se întâmplă acum acolo este de importanță majoră. Pe scurt, vedem că politica noastră în ceea ce privește furnizorii externi este ușor de înțeles. Avem nevoie și vrem să avem diversificare. În anii 20, Churchill, când vorbea despre țiței, spunea că regula este diversificare, diversificare și iarăși diversificare. Noi asta trebuie să înțelegeți despre ce este vorba aici. În momentul în care vorbim despre conducte, acestea pot fi ușor catalogate potrivit contribuției acestora la diversificare. Avem atât diversificarea traseului, avem diversificarea surselor de furnizare și avem diversificarea contrapartidelor, ceea ce nu este un lucru adesea menționat și este important să-l înțelegem. Am avea cinci coridoare care uh, aprovizionează Uniunea Europeană cu uh, țiței, uh, cu gaz, mă scuzați. Avem în nord prin Norvegia, avem din est de la Rusia, uh, în sud uh, din Africa de Nord, în particular din Argelia. Avem uh, un coridor care provine de peste tot poate să provină din Australia, din Trinidad Tobago, din Qatar și așa mai departe. Știți, Qatar este principalul furnizor de energie din acea parte la ora actuală. Și apoi avem coridorul de sud. Acolo, cred că putem să adresăm această întrebare în ceea ce privește importanța diversificării și să facem o comparație cu South Stream, mai ales după intervenția domnului Caroni. Este clar că avem nevoie de deschiderea coridorului sudic, fiindcă acolo sunt cele trei elemente ale diversificării. Odată un nou traseu, noi, noi surse și contrapartide. Avem Marea Caspică cu resursele sale, multe resurse. Avem o zonă bogată în gaze naturale și este necesar să deschidem acum această rută. Și avem mai, multe, eh, mai mulți parteneri potențiali, Azerbaijan, Turkmenistan, Irak și alții. Ceea ce înseamnă că avem o alternativă la Gazprom, care este singurul furnizor pe South Stream. Deci am adăugat nu doar uh, traseu, nu doar noi eh, surse, am avea o alternativă este important să comparăm avantajele între coridorul sudic și South Stream atunci când discutăm despre aceste regiuni menționate anterior. Obiectivul ar trebui să fie acela de a deschide coridorul sudic, al cel de-al patrulea coridor, cum este adesea supranumit. Și aceasta este politica noastră acum. Trebuie de asemenea să analizăm ceea ce se întâmplă și în interiorul Uniunii Europene, unde este o situație care a fost foarte frumos explicată de o domnul de la Flor. Trebuie să ne asigurăm de faptul că atunci când gazul există în Uniunea Europeană, acesta să aibă un flux în toate direcțiile. Acesta este obiectivul. Gazul acesta trebuie să fie privit ca fiind gaz european și trebuie să permitem ca acesta să ajungă acolo unde este nevoie de el. În ianuarie 2009, când a fost înregistrată o criză, criza gazului provenind din Rusia, am observat că a existat suficient gaz în Uniunea Europeană și s-a putut interveni. În ceea ce prește țițeiul, avem și acolo un mecanism de a garanta securitatea furnizării în cazul în care apar întreruperi uh, de furnizare. Avem uh, rezerve de urgență care pot fi deschise la nevoie. Agenția Internațională Energetică poate intervine acest uh, caz. S-a întâmplat când a, după uraganul Katrina uh, din uh, SUA, când au fost utilizate rezervele americane de energie. Așadar, în cazul în care apar probleme, trebuie să avem un sistem de intervenție. Mă voi axa însă mai mult pe gaze naturale, fiindcă acesta este scopul acestei reuniuni. Trebuie să ne asigurăm de faptul că vom avea infrastructura necesară și sistemul de intervenție în caz de urgență. Este important așadar ca Uniunea Europeană să poată garanta finanțare și sprijin politic pentru obiective ce vizează interesul comun. Avem acest, uh, vizăm acest lucru cu rețelele europene de, de energie și uh, vom dori ca în acest an, în octombrie sau în noiembrie, să tratăm acest dosar. Este un subiect care este tratat în raportul doamnei Sosa Wagner, un raport votat deja la ITRE, cu care se va merge în plenară luna viitoare. Este un raport bun care sprijină practic tot ceea ce am propus noi la comisie. Este foarte clar, avem nevoie de consens pe aceste proiecte, trebuie să avem cooperare regională. Se întâmplă în zona statelor baltice, în ceea ce vește coridorul uh, nord-sud, care vizează Polonia și toate statele din Europa Centrală și Răsăriteană. Și acum, uh, cu coridorul sudic, vom ajuta toate statele vizate. Avem nevoie de o analiză și a dimensiunii externe față de piața internă. Acest lucru înseamnă că avem nevoie de parteneriatele potrivite cu țările uh, din vecinătatea noastră și cu țările furnizor. Uh, regulamentul 994 din 2010 este un instrument vital. Este nevoie să implementăm acest regulament. Domnul Vidal Cadras a fost uh, raportor din partea Parlamentului European. Acest regulament, este vorba despre un regulament care înlocuiește o directivă, un document extrem de important care trebuie implementat foarte repede. Vorbim despre incertitudinile care planează asupra noastră și despre riscul care trebuie luat, luat în calcul. De exemplu, dacă apar uh, probleme în Algeria sau dacă apare o altă dispută între Rusia și Ucraina. Trebuie ca astăzi să fim mai bine pregătiți decât am fost în ianuarie 2009. Am încercat să uh, oferim un nivel uh, ridicat al protecției vamale, să îmbunătățim prevenția, să uh, prevenim și uh, situațiile în care apar întreruperi și să intervenim repede, să îmbunătățim flexibilitatea infrastructurii de gaz, să avem un răspuns coordonat în caz de criză, ceea ce înseamnă, desigur, că avem nevoie de transparență și de schimb de informații, un lucru extrem de important. Așadar, ar trebui să vizăm, ar trebui să avem în vedere uh, ceea ce stipulează cel de-al treilea pachet, și anume utilizarea fiecare rezerve de gaz la nivel european, ceea ce nu s-a întâmplat în trecut. Este important că avem acum acest lucru sub egida cooperării regionale. Avem nevoie de a înțelege că acest regulament vine cu prevederi importante în ceea ce privește infrastructura energetică. Discutăm despre standardul N-1 uh, menționat de domnul Scaroni. Avem o situație de N-1 din cauza crizei din Libia și avem compensări uh, mulțumită altor resurse de gaze. Este un scenariu pe care ar trebui să analizeze toate țările și toate întreprinderile. Dorim să avem o capacitate bidirecțională în ceea ce este toate interconectările. Este un lucru esențial dacă dorim să avem flexibilitate la nivelul conductelor de gaz. Trebuie să avem un standard de aprovizionare, un standard care ar trebui să uh, vizeze furnizarea continuă. Ce se întâmplă la ora actuală cu acest regulament? Trebuie să aibă loc un studiu de impact în fiecare stat, trebuie să fie uh, implicate toate părțile interesante, este vorba despre furnizorii de gaz, transportatorii de gaz și uh, uh, autoritățile vamale. Trebuie să analizăm riscul în orice punct de vedere și la final să reușim să-l reducem, să-l contracarăm, să-l eliminăm și să venim cu scenarii de urgență în cazul în care uh, avem mari probleme. Toate aceste lucruri se întâmplă acum, la ora actuală. În urmă cu trei săptămâni am avut un seminar în ceea ce privește evaluarea riscului. Trebuie să vedem ce se întâmplă la nivelul statelor membre pentru implementarea regulamentului. Mă îngrijorează puțin faptul că țările din Europa Centrală și Răsăriteană nu iau foarte, foarte în serios această problemă. Încercăm uh, de aceea să cooperăm mai mult cu aceste state, fiindcă, în primul rând, acestea sunt cele mai vulnerabile. Și acolo există cea mai mică marjă de flexibilitate. Adesea aceste state depind în proporție de 100% de același furnizor. Trebuie ca toate conductele să fie evaluate potrivit pachetului pieței interne, fiindcă nu avem suficientă transparență și există în continuare un număr de acorduri care trebuie să fie analizate. Așadar, aceste state trebuie să facă tot posibilul pentru a implementa acest regulament vital pentru ele, mai ales dacă vor să aibă acea marjă uh, crescută de flexibilitate. Este un lucru care trebuie să fie finalizat până la finele acestui an, pentru ca mai apoi să elaborăm planuri de acțiune preventivă. În spiritul solidarității, evaluarea riscului ar trebui să fie supusă unui schimb, interschimb între state. De ce spun acest lucru? Fiindcă nu este o chestiune ce poate fi făcută la nivel individual. Trebuie să avem uh, în vedere și ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră. Aș dori să mă refer la ajutorul oferit de Planul Energetic pentru Recuperare. Vă amintiți că au fost alocate 4 miliarde de euro de Parlamentul European și de Com Consiliul Comisiei pentru a interveni la nivelul infrastructurii. După cum vedeți, mai bine de jumătate din această sumă a fost investită în uh, electricitate, în interconectările de gaz în principal. Veți vedea imediat ce înseamnă acest lucru. Avem uh, câteva proiecte ce pot fi date ca exemplu. Domnule Mesaroș, vă plângeați de dependența 100% de Rusia în Slovacia. Uh, Țin să vă spun că dacă există o criză, puteți să aveți mulțumită fluxului invers gaz din Austria, fiindcă există o, un terminal la Baumgarten. Așadar, putem să inversăm fluxul uh, din conducta care aduce gaz uh, din Rusia în Italia pentru ca țara noastră să primească prin Italia gaz din Algeria. Iată unde s-au dus uh, banii pe aceste proiecte. Pot spune că am ajutat foarte mult și Spania pentru ca aceasta să-și materializeze toate proiectele prezentate deja de antevorbitorul meu. Finanțăm la ora actuală interconectarea franco-spaniolă astfel încât piața din Franța să fie mai bine interconectată nu doar la partea sudică, ci și la partea nordică. După cum vedeți, am investit mult efort în țările din estul Europei pentru a garanta flexibilitatea sistemului și pentru a crea noi interconectări. În continuare, uh, ne luptăm pe teritoriul uh, slovac și uh, ungar dar ideea este că acum dorim să creăm interconectări nord-sud în aceste țări ca să se știe că nu există doar conducte de la est la vest. Dorim să îmbunătățim securitatea tuturor acestor uh, state, mai ales în uh, partea centrală și răsăriteană. Trebuie să continuăm în aceeași manieră, motiv pentru care vom veni cu o propunere la finele acestui an în acest sens. Avem o serie de priorități care sunt intitulate prioritățile pentru coridoare. Trebuie să analizăm uh, toate regiunile cu punctelor forte și punctelor slabe și uh, să consolidăm punctele forte pentru a reduce punctele slabe. Avem o chestiune extrem de uh, importantă de avut în vizor în zona baltică, în ceea ce vește electricitatea și gazul. Avem nevoie de interconectările potrivite pentru ca acele state din regiune, cele trei state baltice, precum și Finlanda, să fie bine conectate la restul Uniunii Europene. Avem de asemenea interconectarea nord-sud în ceea ce privește țițeiul, uh, un uh, lucru care vizează um, interconectarea uh, Poloniei până la, prin Marea Adriatică până la Marea Baltică. Vrem ca toate statele să, în această zonă să obțină um, gaz natural lichefiat, cea mai flexibilă resursă, dacă vreți. Avem uh, așadar în vizor aici și Uh, interconectările în ceea ce, uh, de gaze că pentru ca peninsula iberică să fie bine legată de restul Europei. În acest sens, trebuie să deschidem coridorul sudic. După cum vedeți, sunt implicate toate statele membre. Aș fi vrut să spun ceva și despre posibile surse de gaz uh, la est de Mediterana. Vorbim aici despre Cipru, Israel, Liban. Începem acum uh, să purtăm discuții în acest sens pentru a vedea cum putem să legăm noile surse de gaz. Uh, este vorba despre resurse considerabile, fiindcă Israel are 3500 BCM de gaz. Este de șapte ori consumul anual de gaz din Uniunea Europeană. Așadar, o, o cantitate impresionantă. Trebuie să vedem cum anume putem aborda acest uh, subiect al resurselor din această parte a lumii. Este vizat aici Ciprul, Grecia, fiindcă aceste state vor reprezenta poarta uh, de intrare a resurselor în Europa. Nu vorbesc acum despre gazul de șist, fiindcă este un subiect uh, care depășește termenul 2020. Vom face toate propunerile necesare pentru a crea infrastructura necesară, astfel încât la final să se facă investițiile de care avem nevoie. Trebuie create instrumentele financiare optime pentru a încuraja investițiile. S-a spus deja astăzi cum interconectarea este primordială. Acest lucru presupune ca uneori să ai infrastructură redundantă, să ai instrumente care nu sunt neapărat agreate de piață, să investești în infrastructură pe care piața nu o va construi, dar care va fi necesară pentru integrarea pieței interne și pentru securizarea furnizării de energie. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le pierdem din vedere și pentru care vor fi create instrumente financiare la nivel european extrem de importante. Mă opresc aici, cred că m-am referit suficient de mult la acest subiect este important că toate intervențiile de astăzi se îndreaptă în aceeași direcție și creează o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă actual și a ceea ce este nevoie să se facă pe viitor. Este foarte clar că securizarea furnizării de energie este un obiectiv comun pentru noi toți. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc, domnule Vinoa, foarte mult. Cred că intervenția dumneavoastră a fost o completare extrem de importantă, fiindcă, iată, am văzut ceea ce se întâmplă la nivelul politicii europene. Înainte să trecem mai departe, vreau să vă întreb dacă comisiile noastre nu ar putea să primească o listă cu uh, propunerea, cu prezentarea dumneavoastră și obiectivele, punctele cheie din aceasta, ca să le, nu le pierdem din vedere în activitatea noastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Mă adresez acum uh, eurodeputaților să vă limitați, vă rog, la două minute. Începe domnul Odi. Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să le mulțumesc mai întâi vorbitorilor pentru prezentările lor. Trebuie să spun că uh, această situație mi îmi dă fior, pentru că aici vorbim despre țări în care popoarele au încercat să iasă de subterarea dictatorilor, uh, în timp ce noi vorbim despre siguranța aprovizionării. Da, mi se pare, mi se pare o abordare oarecum uh, egoistă. Da, mă rog, nu contează. Uh, în legătură cu interconectare și cu investițiile pentru aceasta, este important să avem un plan de investiții, dar cum vedeți dumneavoastră uh, legătura dintre investițiile publice și cele private. Nu știm care sunt regimurile de proprietate, ce aparține cui din această infrastructură, cum uh, organizăm uh, interconectarea uh, în sectorul PPP, pentru că Desertec și Nabucco sunt proiecte private, dar primesc bani și subsidii publice avem uh, posibilități care le putem exploata și în sectorul eolian și în sectorul solar, uh, termic, uh, la sud de Mediterana. Și dacă tot suntem la geografie, puteți să ne spuneți ceva despre legătura dintre statele nord-africane și restul Africii, pentru că și Africa va crește din punct de vedere economic și va fi necesară de mai, mult, mai multă energie acolo. Care sunt perspectivele geostrategice acolo? Mulțumesc, uh, doamna Madurel. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am o întrebare la adresa domnului Vinoa uh, și care este legată și de o problemă adusă în discuție de domnul Francisco de la Flor. La vremea respectivă consideram că este foarte importantă dezvoltarea axei Africa, Spania, Franța. S-au pus la dispoziție bani pentru a interconecta Franța și Spania ca un element de sprijin pentru restul Uniunii. Partea acestei acestui demers de interconectare a fost și un proiect care nu a fost uh, tocmai încununat de succes, nu a dus rezultatele uh, așteptate. De ce atunci acest proiect, Eridan, este reluat și cum poate acesta uh, să întărească legătura Algeria-Spania-Europa? dacă nu se dezvoltă în același timp uh, sistemul de conducte și interconectarea dintre Spania și Franța. Bănesc că și Comisia și-a făcut gânduri în această, în această direcție. Deci dacă pornești cu un proiect, trebuie să-l, pornești, să-l gândești până la capăt. Apoi, um, o altă chestiune. La vremea respectivă apăreau diferențe între cheltuielile de partea franceză și de partea spaniolă. spaniolă. Inclusiv domnul uh, de la Flor a menționat aceste discrepanțe. Dumneavoastră, domnule de la Flor, ați spus uh, și ce, de, ați vorbit despre ce poate să facă, de exemplu, Spania atunci când apare o întrerupere sau reducerea furnizării de gaze de, din cauza unui conflict, să zicem, între Rusia și Ucraina. Cât gaz ar putea practic furniza acest s-ar putea furniza prin acest uh, coridor dinspre Africa spre uh, Europa de Est. Domnule Watson, mulțumesc pentru aceste prezentări uh, care uh, mă aduc aminte de, de piesa de teatru germană Gaz, Gaz, uh, care prezintă această situație dramatică uh, și dramatizată aici. Dar haideți să revenim la realism. Dacă continuăm să consumăm gaz așa cum consumează astăzi, cu siguranță că nu vom putea să reducem creșterea uh, temperaturii medii și cu siguranță că nu vom putea să uh, ne asigurăm aprovizionarea pentru consumul prezent cum uh, foarte puțin probabil vom putea securiza anumite coridoare de transport de gaze. Am văzut anul trecut care este calendarul uh, prevăzut uh, pentru acțiunile Uniunii Europene de reducere a gazelor până în 2050. În acest plan, până în 50, 2050, este prevăzută o creștere considerabilă a sectorului regenerabil. Spania a arătat că în anumite zile poate furniza energie eoliană în proporție 50% din consumul total. Și cred că Marocul, Senegalul au uh, și-au prezentat deja interesul vădit în dezvoltarea unor mari centrale de energie solară. Da? Deci, uh, în plus, uh, centralele eurolene în largul mărilor din Irlanda și până în Estonia ar putea să uh, ne prezintă o altă imagine a viitorului, un viitor propulsat cu alte forme de energie. Tocmai de aceea, mi se pare că dacă trebuie să investim în rețele de distribuție, în rețele inteligente, atunci Eh, trebuie să investim în rețeaua de distribuție a energiei electrice, nu a distribuției gazelor. Și sunt interesat de punct de vedere a interlocutorilor noștri în această privință. Claude Turmes. Uh, two questions to Mr. De La Flor, one on... Domnule De La Flor, în legătură cu acest coridor între Spania și Franța, spuneați că există mai multe proiecte în, desfăș- în pregătire, așa cum ziceați, in the pipeline. Puteți să, puteți să ne dați uh, detalii în legătură cu concretizarea lor sau vedeți uh, obstacole în concretizarea acestor planuri? În al doilea rând, vă mulțumesc pentru uh, viziunea dumneavoastră mai, uh, mai uh, echilibrată și mai puțin ideologică ca cea a domnului Scarone în ce privește mixul energetic. Ce adaptări trebuie făcute așadar în infrastructura de gaze și pe piața gazelor, de exemplu în domeniul stocării gazelor, pentru a ne adapta la noile realități. și ce părere aveți dumneavoastră despre uh, piața intraday, deci modificările de preț uh, în cursul zilei la energie electrică. Apoi, cea mai mare diversificare pe care vom vedea în, următoarele, în următorii 20 de ani vizează diversificarea resurselor și surselor de energie și creșterea eficienței energetice. În special însă eficiența energetică și energiile regenerabile ar trebui să fie prioritatea noastră zero. Am înțeles că Nabucco uh, s-a spus că este un proiect uh, neviabil pentru că nu are furnizori. Uh, pe de altă parte, Comisia este foarte optimistă în privința Nabucco, de aceea vreau să, vreau să vă întreb Eh, cât de viabil este argumentul eh, domnului Scarone și, într-adevăr, este o problemă că nu există furnizori acolo? Mulțumesc. Colegul Susa Wagner. Și domnul Sosa Wagner are o întrebare. Domnule președinte, vă mulțumesc. Mai întâi, felicitări vorbitorilor, inclusiv domnului Scaroni, și am următoarele întrebări. Domnule de la Flor, puteți să ne spuneți ce uh, așa are în tolbă energas pentru a trece peste rezistența uh, populației și rezistența uh, autorităților publice, ce, pentru că știm că există astfel de rezistență față de proiectele dumneavoastră. Apoi, Uh, ați vorbit de sursele neconvenționale de, uh, de energie. Care este situația cu gazul de șist? Domnule Vinoa, în ce privește selecția proiectelor de interes european, ce criterii veți uh, stabili pentru a da într-adevăr conținut și dimensiune europeană acestor proiecte numite de interes european? Pentru că conform uh, criteriilor uh, pe care eu le-am stabilit în raportul nostru, nu, nu văd să se întâmple acest lucru. Președintele, mulțumesc, dau cuvântul domnului de la Flor pentru a da primele răspunsuri. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus preguntas. Eh, casi voy... Mulțumesc, eh, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru întrebări. Um, o să răspund mai întâi domnului Odi. Dumneavoastră Ați făcut referire la investițiile private și publice în infrastructură și organizarea acestora. Așa cum am spus și la început, noi suntem o companie privată, statisticile sunt publice și veți vedea în ce măsură avem investiții publice și private. Suntem uh, o companie care se supune reglementărilor care ne sunt impuse, iar, într-o mare măsură, investițiile pe care le facem uh, sunt uh, dictate de uh, reglementări, de regulamente. Fiind companie privată, putem să strângem fonduri de la investitorii noștri, să investim, să investim acești bani în, infra, în infrastructură, Deci avem uh, un randament destul de bun. În ceea ce privește autoritățile de reglementare, acestea sunt, uh, se angajează să ne uh, ramburseze aceste unități pe termen lung. În momentul în care planificăm o conductă de gaz. Este vorba despre o, o planificare pe o perioadă de 40-50 de ani, deci avem nevoie de angajamente pe termen lung din partea autorităților. Că o să ne plătească chirie pentru conducta de gaz și așa mai departe pentru a ne putea recupera investiția și pentru a face profit, dar pe termen lung, termen lung înseamnă 40-50 de ani. Doamna Madurel, da, noi uh, suntem specializați în construcția de infrastructură. Avem zeci de ani de experiență în acest domeniu și este în interesul nostru să fim eficienți și să ne bucurăm de sprijinul uh, potrivit din partea autorității de reglementare. Astfel, sperăm să livrăm produse de calitate și servicii de calitate, care să se ridice la standardele industriei. La propunerile, la proiectele pe care le propunem, trebuie să avem investiții și cooperări cu uh, Uh, la nivel extern, dacă dorim să punem în aplicare aceste proiecte. Noi avem costuri mai scăzute din cauza, datorită faptului că suntem o companie privată și că ne bucurăm de asistența autorităților de reglementare. Sunt conștient că în alte părți costurile sunt mai ridicate. Uh, pentru o infrastructură de gaze, costurile cele mai ridicate sunt legate de conducta însăși iar uh, noi reușim să facem acest lucru, fiindcă sunt foarte specializați. Putem, deci, să construim această infrastructură pentru gazele naturale cu costuri mici datorită experienței noastre și asistenței din partea autorității de reglementare din Spania. Iată, deci, costurile sunt mai scăzute și pentru consumatori astfel. În ultimii 4-5 ani s-au întâmplat uh, foarte multe, au avut loc multe evoluții. O să uh, iar până în 2015 ne vom fi dublat capacitatea. în ceea ce privește perspectiva economică, nu știu dacă consultarea pieței este cea mai pertinentă aici. A existat un dialog între Spania și Franța la Madrid acum o lună, iar autoritatea de reglementare din Franța a spus la sfârșit că în ceea ce privește unele aspecte, infrastructura de pildă, piața nu, este, nu joacă rolul cel mai important. Închipuiți-vă dacă am fi construit uh, canalul uh, Suez sau uh, turnul Eiffel, bazându-ne pe astfel de par- parametri, nu, nu s-ar fi întâmplat acest nu s-ar fi întâmplat acest lucru niciodată. Deci, până la urmă, trebuie spus că tot ce s-a făcut până acum a fost util, a slujit unui scop. Bineînțeles, trebuie să ținem cont totdeauna de importanța strategică. Am obținut până la urmă ceva în, la ora actuală în Spania, este vorba de angajamente pe termen lung și în Franța, iată că, pe de o parte, s-ar putea o, o anumită parte a pieței s-ar putea să nu dorească să se angajeze pe termen lung. Dacă costurile de infrastructură sunt mai mari, atunci uh, uh ansamblul economic este mai greu de, de perceput. Sunt convins de un lucru și sper că după această dezbatere Comisia se va angaja în ceea ce privește dezvoltarea acestor activități și sper că vom relua lucrurile și nu vom uh, aștepta o vreme foarte lungă, fiindcă cu cât începem mai devreme, cu atât e mai bine. Avem deja o parte, o jumătate a coridorului și nu le-am pus prea multe întrebări, am constatat că e nevoie de acesta și am uh, angajat uh, o parte din fonduri și avem deci o parte a acestui coridor care este deja în, în care este deja construit. Uh, gazul uh, care ar putea fi furnizat și modul în care peninsula iberică ar putea contribui la combaterea dependenței, fiindcă suntem dependenți. Avem nevoie de um, trasee alternative, surse alternative care deocamdată nu există. Dar, mă rog. Dacă îmi permiteți, în 92 uh, s-a efectuat un studiu Ehm, și eh, în ceea ce privește gazele lichefiate. Iar costurile ar fi marginale până la urmă. 10 milioane de euro. Iar în cele din urmă, întrebarea domnului de Sosa. Am vorbit despre piedicile cu care ne confruntăm, dar cred că principala noastră piedică este ajungerea la um, o înțelegere între um, diverse companii, depășirea obstacolelor culturale, problemelor culturale. E vorba despre rezistența manifestată la aceste planuri. Este vorba de o piedică um, conceptuală, nu fizică. Iar în ceea ce este infrastructura și menținerea unui echilibru între contribuția pe care o pot aduce, pe care o pot aduce gazele naturale și regenerabilele pe viitor, e bine, aici vom avea nevoie de și mai multă infrastructură. Dar infrastructura nu reprezintă costurile cele mai mari în ceea ce privește sistemele de gaze. Avem nevoie însă de un sistem flexibil pentru a ne folosi de energia regenerabilă, dar în același timp folosindu-ne și de resursele de gaze naturale în momentul în care ne folosim de această flexibilitate, e vorba de GNL, conducte și mai departe, avem nevoie însă de aceste investiții în infrastructura gazelor naturale pentru a ne putea îmbina cum trebuie cu energiile regenerabile. Și tot răspunzând domnului Sousa, în Spania noi suferim de efectul nimbi, Adică se poate face acest lucru, dar uh, nu uh, în spatele casei mele. Dar mai, folos, mai suferim și de efectul opus, PIMBI, adică da, vă rog, faceți asta exact lângă mine, în spatele casei mele. Trebuie până la urmă să se schimbe mentalitatea și să ajungem la o sensibilizare a conștiinței publice. Trebuie să obținem permise de construcție și așa mai departe, autoriz, tot felul de autorizații. Dacă facem o comparație între Spania și alte țări, aș putea spune că în ceea ce vește fenomenul nimbii, lucrurile nu stau atât de rău în Spania. Industria gazelor este privată în Spania, nu mai este de stat. Și dacă analizăm evoluțiile din alte țări, în SUA, de pildă, observăm că ei au construit foarte multe uh, centre de clasificare pentru importarea gazelor din Qatar, de pildă, pe care nu le folosesc acum, fiindcă au început să folosească uh, gaze din șisturi. Iar americanii nu folosesc centrele de reclasificare ceea ce înseamnă că noi avem mai multe uh, surse de aprovizionare cu gaze în Europa, ceea ce ne aduce într-o situație favorizată. Avem și avem nevoie de infrastructură pentru a asigura un transport securizat în Europa. Mulțumesc, domnul Vino are cuvântul. Um, I have a, lot of sympathy for... Mulțumesc, sunt de acord cu ce a spus domnul Odi, uh, că e vorba de o atitudine un pic egoistă. Într-adevăr, nu m-am referit la toate activitățile Uniunii Europene și um, ale Comisiei, activități desfășurate pentru a um, încheia parteneriate cu uh, toate țările la nivel energetic și, bineînțeles, în mod uh, egoist dorim să vorbim despre regenerabile și eficiența energetică, care reprezintă adesea un subiect principal al cooperării noastre, vorba, fie că e vorba de uh, țările din Golf sau Algeria și așa mai departe, trebuie să vă spun că acest lucru este așa domnul Pivax, comisar pentru dezvoltare, care a fost și comisar pentru energie în ceea ce privește Africa de Nord, pune la punct un program care analizează accesul la electricitate al, al popoarelor africane și încearcă să pună la punct cele mai bune infrastructuri în Africa pentru a um, garanta acest fapt, fiindcă într-adevăr este o problemă aceasta. Sunt foarte multe activități care se vor regăsi în comunicarea Comisiei pe care o vom publica în septembrie în ceea ce privește politica, energe- politica externă energetică. Uh, vom avea deci ocazia să mai discutăm despre asta. În ceea ce privește proprietatea infrastructurilor de gaze naturale, cred că um, aici este vorba despre autoritățile de reglementare. Până la urmă, interesul uh, cetățenilor uh, este garantat de autoritățile, de aceste autorități, fiindcă își asumă uh, transportul de gaz și de electricitate, fie că este vorba de companii de stat sau parteneriate public-private. Avem tot soiul de situații în ceea ce privește proprietatea asupra infrastructurilor de electricitate și gaze, dar este vorba despre autoritățile de reglementare aici și aici se ține cont de interesul cetățenilor panouri solare și fotovoltaice, acestea sunt foarte interesante și în plan a reieșit, din plan a reieșit foarte clar acest lucru. Doamne Iriera Madurera, aș dori să-i spun că în ceea ce aceste, aceste proiecte, vreau să vă spun că datorită finanțării din, din planul de redresare am putut să-i convingem pe francezi să meargă mai departe pe acest drum fiindcă am reușit, uh, Uniunea Europeană, să punem banii pe masă și să spunem, iată, acum treceți la treabă. Și, bineînțeles, acest proiect uh, este doar o parte a unui întreg, fiindcă este vorba despre această uh, inversare a gătuirii a sistemului francez, care reprezintă o condiție prealabilă pentru orice interconectare între Spania și Franța, iar noi vom începe discuțiile cu Franța și Spania în curând pentru a vedea care sunt perspectivele uh, pentru MidCat, care este o prioritate principală pentru noi. Domnului Watson, în ceea ce privește gazele naturale, doresc să-i răspund următoarele, dar văd că nu mai este în sală. A, ba da, este, mă scuzați. Cred că un aspect foarte important care n-a fost uh, menționat astăzi în ceea ce privește gazele naturale și atât dacă dorim să avem un viitor pentru gaze naturale este decarbonizarea. Iar până în 2030 Uh, ar trebui să reușim să facem acest lucru, să rămână foarte puțin dioxid de carbon în, în gaze. Se face foarte multă cercetare pe acest domeniu și cred că acesta reprezintă un punct central. Domnul Turmes a, spun, a spus că mai avem 10-15 ani pentru gaze naturale. Da, așa e. Dacă, dorește, dacă dorim un viitor pentru gaze naturale și după 10-15 ani, atunci trebuie să decarbonizăm și conform informațiilor pe care le am deja. Uh, Ați văzut deja că în ceea ce privește regenerabile și gazele naturale, merg, acestea merg mână în mână și trebuie să se întâmple așa. E bine să... Ar fi bine ca într-o zi să producem toată energia uh, prin uh, prin regenerabile, prin eolian, de pildă, dar când nu avem vânt, ce face, Până atunci trebuie să garantăm producția de energie. Uh, Uh, și din gaze naturale, depinde, iar acest lucru uh, face uh, îngreunează economia investițiilor, fiindcă aceste centrale vor funcționa câteva ore pe zi, și atunci ne confruntăm cu o problemă economică care trebuie rezolvată pentru a ne asigura că avem uh, o îmbinare potrivită între gaze naturale și regenerabile, fiindcă doar așa putem să ne asigurăm că asigurăm o penetrare a regenerabilor în rețeaua energetică. Domnului Turmes, îi spun următoarele. Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră. Eficientizarea energetică este una dintre principalele noastre priorități în strategia 2020. Vom avea o directivă privind eficiența energetică în curând, care Uh, va fi rezultatul unor uh, negocieri deloc ușoare. Este vorba despre reechiparea clădirilor. Iar în ceea ce privește Nabucco, doamna Scaoni spune că Nabucco um, este motivată doar de consumul de gaz, uh, da, e adevărat, iar problema este un contract pentru aprovizionarea cu gaze, iar cel mai bun um, um, Mm, cea mai bună metodă ar fi să avem un producător de gaze în consorțiu în uh, Nabucco uh, din Azerbaijan, din Turkmenistan sau din Irak, iar acest lucru ar îmbunătăți uh, situația conductei. Vom avea în vedere acest lucru și cred că domnul comisar uh, de curând a făcut uh, unele declarații în acest sens, fiindcă săptămâna trecută au avut uh, loc discuții cu privire la coridorul de sud cu Azerbaijanul, Turkmenistanul și cu consorțiul Nabucco. Deci, cred că lucrurile au fost deja puse în mișcare, dar uh, trebuie să știți că principalul furnizor este Azerbaijan, iar decizia va fi uh, luată până în octombrie de alocare a 16 BCM. Este vorba de principalul furnizor al Nabucco. Dar uh, aici vreau să vă spun că ITGI ar trebui să fie combinat cu Nabucco, fiindcă Nabucco este o nouă conductă care traversează Turcia și ITGI este o um, conductă care uh, leagă, care leagă Italia, iată. Există o complementaritate în aceste două proiecte și cred că timpul ne va ajuta și va ajuta în binarea acestor două proiecte în ceea ce privește proiectele de interes comun, vreau să vă spun că ne ocupăm de acest subiect, care nu este deloc ușor, dar am citit raportul dumneavoastră și propunerile dumneavoastră. Într-adevăr, aceste criterii merg în direcția în care ne îndreptăm și noi. Cred că proiectele trebuie să facă obiectul unei, unei analize a randamentului iar aici trebuie să introducem factorii externi, cum ar fi siguranța um, aprovizionării uh, și posibila reducere a prețului gazelor. Este clar că în țările din estul Europei, unde Gazprom este singurul furnizor, dacă există o interconectare aici um, pentru a putea transporta gaze de la un alt furnizor, s-ar îmbunătăți poziția de negociere a țării respective în ceea ce privește stabilirea prețului cu Gazpromul. Iată deci că aici avem nevoie de toate aceste avantaje și trebuie să se ține cont de ele. Cred că trebuie să analizăm aceste criterii, dar încă mai nuanțăm lucrurile și sper că în final veți găsi mulțumitoare propunerea pe care o vom face în această toamnă. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, dar trei propoziții aș mai adauga în nume propriu, după care dau cuvântul domnului Albertini. În primul rând, cred că a fost bine că am organizat această audiere comună. În al doilea rând, mulțumiri sincere tuturor vorbitorilor, conferențiarilor și, în al treilea rând, cine a fost aici și cine a dat ascultare acestor prezentări și a dat seama de complexitatea subiectului și cu siguranță că nu va uh, nu se va lăsa ispitit să formuleze răspunsuri simple la aceste întrebări și la aceste provocări. Vă mulțumim încă o dată tuturor și mai dăm cuvântul domnului Albertini. Mulțumesc foarte mult. Vreau să îi mulțumesc domnului Roy pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o și pentru că ne-a permis toate aceste lucruri Iată, am avut uh, invitați uh, de mare nivel aici. Aș dori să adresez o întrebare domnului Vinoa. Să mă refer la propunerea domnului Scaroni. Credeți, domnule Vinoa, că se poate înființa o autoritate europeană care să se ocupe de această interconectare europeană pentru a putea organiza distribuția gazelor naturale cât mai bine? Uh, well, we have the, the... Există organizarea pentru um, această infrastructură, este vorba de ENSOC, pentru gaze și pentru electricitate. Acesta a, fost, acesta a fost creată de al treilea pachet al pieței interne și s-a anticipat intrarea în vigoare a acestor directive prin faptul că am conlucrat foarte bine și sunt foarte încrezător că uh, până în 2020 vom avea o situație foarte bine organizată la nivelul rețelelor europene, optimizând uh, infrastructurile de electricitate și gaze naturale. Iată de ce acum trebuie să dăm avânt acestui proces, fiindcă fiindcă nu avem timp de pierdut, nu ne putem permite să tărăgănăm lucrurile, iată de ce avem un pachet foarte puternic și în ceea ce privește infrastructurile, dar noi ne bazăm pe acestea și pentru electricitate și gaze naturale. Este vorba de planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, care o, o abordare de jos în sus, o punere la comun a tuturor planurilor naționale, care trebuie să corespundă obiectivelor europene, bineînțeles. Sunt convins că toată lumea uh, Uh, cooperează și iată uh, colegul meu aici este unul dintre acești participanți și ne vom atinge obiectivul. Sunt convins că viitorul arată bine.